Ordinea de zi este adoptată. În primul rând, comunicări ale președintelui. După cum știm, PP-ul uh, are o întâlnire la Viena și uh, de aceea reprezentanții PP nu sunt prezenți la această întâlnire. De asemenea, corespondența care a fost uh, primită astăzi a fost uh, și a inclusă în dosarele membrilor. Cei care Uh, doresc ceva nu pot să o cer uh, sec uh, secretariatului. Întâlnirea comisiei noastre va fi din nou transmisă pe uh, internet, cu excepția, sigur, secțiunii cu ușile închise. Acum, dați-mi voie să vă fac o propunere. Aș vrea să vă atrag atenția asupra rolul coordonatorilor și mandatul posibil de a lua decizii în numele Comisiei de către coordonatori. Regula 192 din regulamentul de procedură spune că coordonatorii și citesc pregătesc decizii care urmează să fie luate de comisie, în special decizii cu privire la procedură și numirea raportorilor. Sfârșitul citatului și Comisia poate să delege competențe coordonatorilor pentru a lua decizii, cu excepția deciziilor uh, în ceea ce este adoptarea raporturilor, avizelor sau amendamentelor, sfârșitul citatului. Prin urmare, doresc să vă propun ca INTA să delege puterile coordonatorilor săi să uh, hotărască asupra următorilor uh, probleme audieri, delegații, uh, inclusiv uh, delegații ad hoc și studii. În ceea ce privește uh, deciziile cu privire la proceduri sau numirea raportorilor, Comisia va fi informată în legătură cu coordon uh, recomandările coordonatorilor și le va confirma dacă nu există obiecții. Aceasta este propunerea mea. Aș, da, aș dori să văd dacă există obiecții la această propunere care a fost discutată cu coordonatorii, se pare că este în regulă. Să trecem mai departe la punctul 3 de pe ordinea de zi, eh, o expunere făcută de doamna Eva Berling, ministrul al comerțului eh, în cadrul guvernului suedez, care reprezintă președinția în exercițiu al Consiliului, cu privire la realizările președinției suedeze în domeniul politicii comerciale internaționale. Aș dori prin, să uh, încep prin a ura bun venit uh, în cadrul comisiei noastre a ministrului uh, comerțului, doamna Eva uh, Böling. În timpul președinției dumneavoastră, doamnă ministru, tratatul de la Lisabona a intrat în vigoare și, după cum știți, aceasta implică statutul de colegiuitor pentru uh, Parlamentul European în politica comună comercială. Ne-am întâlnit uh, recent la conferința ministerială din Geneva și secretariatul s-a întâlnit de câteva ori cu autoritățile dumneavoastră, ceea ce a favorizat o bună comunicare și o mai bună cunoaștere a pozițiilor noastre. Acum trebuie să începem o nouă relație uh, cu Consiliul și uh, INTA, având în vedere noile noastre competențe și vom găsi noi uh, modalități de înțelegere cu Consiliul ca președinte al acestui, acestei comisii. Am acceptat să Uh, particip la un uh, dejun pe 12 februarie în ceea ce privește uh, noua politică comercială și cu acea ocazie vom avea posibilitatea să privim mai aprofundat noua noastră relație. Doamnă ministru, aveți cuvântul. Pentru a ne informa în legătură cu realizările dumneavoastră și în legătură cu schimbările pe care, după părerea dumneavoastră, tratatul Uh, de la Lisabona le va aduce în ceea ce este politica comercială și activitatea acestei comisii. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnelor și domnilor distinși eurodeputați. Este o mare plăcere să mă întorc aici în sânul acestei comisii să vorbesc despre realizările în domeniul comercial. Pe timpul președinției suedeze vreau să felicit în primul rând comisia în ansamblul său și pe dumneavoastră ca membrii privind noul noastră rol după intrarea uh, în vigoare a tratatului de la Lisabona. Faptul că Comisia INTA va juca un rol și mai pregnant în politica comercială comunitară este de salutat. Uh, Comisia împreună cu Comisia Europeană și Consiliul poate să contribuie activ la întărirea rolului Uniunii Europene în comerțul internațional și în dezvoltarea relațiilor noastre comerciale. Experiența dumneavoastră și valoarea adăugată pe care o veți aduce în acest domeniu de politic că este foarte utilă. Este evident de ce președinția suedeză în ansamblul ei s-a axat pe criza economică și consecințele acesteia asupra Uniunii Europene. Ne găsim într-o perioadă de recesiune globală globală care s-a dovedit a fi cea mai aprofundată, cea mai lungă și cea mai extinsă în generațiile noastre. Acum, în sfârșit, prognozele economice arată că economia mondială începe să, se, să își revină treptat. Însă nu putem spune că criza a trecut, redresarea este fragilă și uh, ne preocupă deteriorarea situației pe piața muncii. Prognozele arată că o serie de riscuri inclusiv redresarea locurilor uh, de muncă uh, și o cifră înaltă a șomajului. De aceea trebuie, aceasta poate să ducă la o creștere a, a presiunii pentru protecționism Săptămâna trecută am participat uh, la um, conferința ministerială OMC la Geneva și m-am bucurat să văd că se pare că există un consens uh, în ceea ce vește rolul important al OMC uh, pentru o redresare economică rapidă și un comerț deschis. Rolul acestuia în ceea ce vește măsură de protecționism pe perioada crismului a fost foarte important și în felul acesta OMC-ul a jucat un rol important pentru a ține în frâu protecționismul. Eu am făcut tot ce se poate ca Uniunea Europeană să contribuie la uh, menținerea piețelor deschise și la înfrânarea protecționismului. În această perioadă dificilă, Uniunea Europeană a dat dovadă de leadership și de o atitudine constructivă în negocierile comerciale și a rezistat tentației de a recurge la măsuri protecționiste. Avem toate motivele să fim mândri uh, de a fi dat un asemenea exemplu bun am uh, uh, făcut un pas important înainte, stabilind dimensiunea externă după agenda de la Lisabona după 2010. Ne-am exprimat uh, angajamentul uh, pentru deschidere uh, la comerțul internațional, așa cum am făcut în concluziile Consiliului Competitivitate de pe decembrie, din decembrie, de pe 4 decembrie. În cadrul strategiei de acces la piață, statele membre, Comisia, Comunitatea de Afaceri, și uh, uh, terțele țări monitorizează mediul de afaceri pentru exportatorii noștri pe piețe cheie, pentru a ne asigura că acești parteneri își asumă responsabilitatea și își țin piețele deschise. La nivel global, uh, o închidere ambițioasă a rundei de la Doha este obiectivul nostru. Uh, DDA a, rămân, a rămas uh, o prioritate pe agenda noastră. Uh, Sistemele comerciale multilaterale sunt obiectivul nostru, de aceea trebuie să menținem presiunea politică uh, și ritmul negocierilor. Trebuie să încurajăm partenerii cheie să se implice în această rundă. Trebuie să ne asigurăm că ceea ce se află pe masa discuțiilor rămâne pe masa discuțiilor. În uh, toamnă am uh, luat măsuri importante împreună cu Comisia pentru a îndruma acest proiect de DDA întâlnirea de la Pittsburgh a fost uh, un moment uh, foarte important. Dacă realizăm uh, acest rundă, vom uh, realiza mai mult decât oricând în istorie. După cum știți, relațiile bilaterale au fost o prioritate a agendei pe președinția noastră. Încheierea uh, negocierilor cu Republica Corea este una dintre realizările cele mai mari comerciale ale Uniunii Europene într-o vreme îndelungată. Acest acord are un potențial economic mare atât pentru exportatori cât și pentru importatori exportatori uh, prin înlăturarea unor obstacole în calea uh, comerțului uh, implementarea în continuare a parteneriatului estic a fost o prioritate. Buna guvernare, dezvoltarea economică în această regiune sunt de importanță strategică pentru UE s-au realizat progrese importante pe timpul uh, toamnei. Negocierea directivilor pentru noile uh, acorduri de asociere cu Armenia și Georgia uh, au și uh, negocierea unor acorduri de liber uh, schimb uh, de asemenea a fost uh, o prioritate. De asemenea, s-a realizat uh, progres în negocierile bilaterale aflate în desfășurare, însă mai este mult de făcut. Rusia este un partener cheie comercial pentru Uniunea Europeană, dar și rămâne uh, cea mai mare economie a lumii în afara OMC. Uh, aderarea sa depinde de realizarea unor progrese uh, mari. De asemenea, comerțul cu India a revenit pe calea normală. Summitul Uniunea Europeană-India a dat un uh, impuls uh, pentru continuarea acestor negocieri. De asemenea, în ceea ce privește Asia de Sud-Est, uh, cred că putem să începem curând negocieri bilaterale cu țările relevante din ASEAN și să ajungem la un acord. Aceste negocieri vor atinge obiectivul de uh, întărire a competitivității printr-o mai mare participare la piața uh, din Asia de Sud-Est. Uh, negocierile cu Peru și Columbia au făcut progrese și uh, Uniunea Europeană își va juca rolul pentru a se ajunge la acordul de liber schimb cu uh, întreaga regiune andean. Acordurile de asociere cu țările din America Centrale sunt în curs, însă, din păcate, Hondurasul ne-a forțat să amânăm aceste negocieri. Situația din Honduras trebuie rezolvată înainte ca noi să presăm pentru încheierea acestui acord. Progrese semnificative s-au realizat cu Canada o rundă a fost încheiată și perspectivele sunt promițătoare. De asemenea, semnalez uh, semnarea formală a unui uh, uh, acord cu Guinea, Mauritius, Zimbabwe, Madagascar și Seychelles. În plus, în această toamnă am organizat primul Consiliu Economic Transatlantic cu noua administrație americană. La această uh, Uh, întâlnire am uh, discutat modalități uh, de a îmbunătăți procedurile și pentru a avea o abordare compatibilă a dispozițiilor. La această întâlnire am uh, stabilit că vom avea un dialog uh, Uniunea Europeană-Statele Unite privind inovarea pentru a uh, uh da un nou imbold activităților întreprinzătorilor și inovării. <coughs> The eight uh, Euromed trade a opta întrunire ministerială Euromed a avut loc ieri, astăzi la Bruxelles, ieri la, aici la Bruxelles. Ministrii au uh, întocmit uh, o foaie de parcurs Euromed până de după 2010 care identifică obiective clare pentru a uh, atinge țintele pentru a se construi o țară, o vastă zonă Eurotred o zonă vastă de comerț Uniunea Europeană Euromed. În acest context, cu mare satisfacție, am uh, înregistrat o reducere a administrației inutile în această zonă Euromed. Inițierea convenției uh, cu, privește, cu privire la regulile în această zonă de comerț vor reduce uh, costurile de tranzacții și vor duce la eliminarea birocrației și sperăm că se va reduce și mai mult birocrația în anii următori. Proceduri uh, birocratice mai uh, mici uh, duc la micșorarea riscului de corupție și instrumentul cel mai bun pentru a combate corupția în acest domeniu este Convenția ONU cu privire la combaterea corupției. Mă bucur că statele parte la această convenție, în noiembrie, la întrunirea din uh, Qatar de la Doha, au uh, uh, instituit un nou mecanism pentru implementarea acestei convenții. Este un instrument foarte bun din perspectiva ONU statele membre își acordă asistența reciprocă în punerea în aplicare a acestei convenții dacă nu vom uh, depune noi în Europeană eforturi continue, această convenție nu va putea fi aplicată așa cum trebuie. De asemenea, trebuie să îmbunătățim mecanismul pe termen lung de soluționare a litigiilor. De asemenea, um, în ce privește relațiile între Uniunea Europeană și Brazilia, am avut uh, summite foarte utile cu Africa de Sud, Brazilia, SUA, uh, China, Rusia, India și Ucraina. De asemenea, aș dori să mai subliniez o altă chestiune foarte importantă, respectiv uh, responsabilitatea socială corporatistă. A fost organizată în noiembrie o conferință importantă în Stockholm cu privire la rolul guvernelor în ce privește afaceri și uh, drepturile omului în cadrul Convenției ONU cu privire la uh, responsabilitatea socială corporatistă. Aceasta a fost menționată și în concluziile Consiliului din 8 decembrie. Atunci a fost publicată o declarație pe care am publicat-o împreună cu, uh, ședința președ... Uh, uh, cu președinția spaniolă la sfârșitul acestei ședințe. Iar președinția spaniolă va continua această activitate pentru ca această convenție cadru să fie pusă cu adevărat în aplicare. În ce privește acordul privind contrafacerea, am avut două runde de negocieri în timpul președinției suedeze. Dezbaterile s-au axat pe cooperarea internațională, pe uh, practicile de punere în aplicare, chestiunile instituționale, sancțiunile penale și, de asemenea, punerea în aplicare a procedurilor Uh, cu o transparență totală. Sperăm ca președinția spaniolă să înregistreze progrese și sperăm ca aceste negocieri să fie finalizate cu succes în 2010. Politica comercială poate și ar trebui să sprijinească dezvoltarea. Coerența între politicile de dezvoltare și comerciale este foarte importantă dacă ne dorim ca Uniunea Europeană să fie un partener eficient pentru țările în curs de dezvoltare. Concluziile Consiliului uh, uh, adoptate în luna noiembrie subliniază acest lucru. Concluziile numeră priorități în ce privește politica de dezvoltare și politica comercială, precum accesul sporit pentru uh, exporturile țărilor în curs de dezvoltare pe piața europeană, de asemenea dezvoltarea durabilă și modalități de ameliorare a drepturilor de proprietate comercială prin sprijinirea inovării, investițiilor și a dezvoltării. Eu cred că astfel vom reuși să ne axăm activitatea viitoare pe chestiuni mai urgente în relațiile între politica comercială și dezvoltare, ținând cont de faptul că dimensiunea de dezvoltare trebuie să se regăsească în toate domeniile politicile de uh, comerciale. Politica comercială și schimbările climatice sunt un alt exemplu important al uh, coerenței politicilor uh, Comerțul poate contribui la contribuirea la combaterea uh, schimbărilor climatice și la o economie cu emisii scăzute de emisii. Eforturile cu privire la liberalizarea comerțului uh, se, în acest domeniu sunt continuate în OMC. De asemenea, împreună cu alte țări am decis lansarea unei inițiative cu privire la tehnologiile ecologice ca element cheie a unui acord mai vast între țările OMC cu privire la comerțul cu servicii și bunuri. În cadrul negocierilor internaționale punem accesul pe o protecție sporită cu privire la drepturile de proprietate um, intelectuală pentru a investi în tehnologiile ecologice. De asemenea, în noiembrie am avut o conferință importantă la Stockholm cu privire la schimbările climatice și la standardizarea perspectivei de dezvoltare, cu participarea foarte vastă a țărilor în curs de dezvoltare. Sunt convinsă că schimbările climatice vor face parte din prioritățile politicii comerciale în anii următori. În fine, am spus cât de importantă este lansarea unei dezbateri cu privire la viitorul sistemului comercial internațional. Organizația Mondială a Comerțului trebuie să se ridică la, ridice la provocările unui uh, sistem internațional care se adaptează la schimbările din economia mondială din ultimii ani. Mediul de afaceri s-a schimbat foarte mult în ultimii ani. Comerțul astăzi uh, este în foarte mică măsură o activitate între două țări. De fapt, e vorba de o interacțiune între uh, actorii din lumea de afaceri. Această cooperare um, influențează foarte mult uh, lanțurile de furnizori și uh, tranzacțiile internaționale. Sperăm ca normele OMC să rămână în vigoare în acest nou mediu de afaceri. Am avut o dezbatere fructuoasă la, uh, la ședința ministerială și la uh, cina neoficială din septembrie și s-a dovedit că a fost o ocazie utilă pentru a discuta funcționarea sistemului comercial multilateral în totalitatea sa. E clar că astăzi tot mai mulți acteneri uh, recunosc uh, cât de importantă este cooperarea în uh, procesul decizional. Sperăm că împreună să putem face ca această dezbatere să progreseze. Consider că doar prin intermediul unui, unei politici comerciale deschise, proactive, coerente, că vom putea obține beneficii pentru noi toți. Aștept de aceea cu nerăbdare să cooperez cu Parlamentul European și în viitor pe aceste chestiuni importante. În această notă aș dori să vă mulțumesc tuturor pentru atenție. Aștept cu nerăbdare reacțiile dumneavoastră. Sunt gata cu plăcere să răspund la obiecții, la întrebări pe temele uh, care au fost priorități pentru președinția noastră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamnă ministru! Haideți să începem sesiunea de întrebări și răspunsuri. Aș dori să folosesc uh, competențele de președinte. Aș dori să vă pun eu o întrebare. Spuneați că la începutul, la începutul președinției suedeze că runda de la Doha reprezenta uh, prioritatea cu numărul 1, 2 și 3 a președinției suedeze. Din păcate, constatăm că nu s-a înregistrat niciun fel de progres. Și recent am asistat chiar la o reuniune la Geneva la care s-a dovedit că mai avem cale lungă de străbătut dacă dorim ca runda de la Doha să se încheie cu succes. Care este, din perspectiva dumneavoastră, motivul pentru acest uh, eșec, uh, de ce ne confruntăm cu atâtea probleme și mă întreb dacă mai e fezabil, dacă ne putem uh, aștepta ca până la sfârșitul anului viitor această rundă să fie încheiată cu succes. Aș dori să dau cuvântul lui Metin Kazak din partea grupului ALDE. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile depuse de dumneavoastră și de președinția suedeză în timpul acestei președinții. Aceste eforturi depuse în dosare atât de dificile, atât de spinoase cu privire la politica comercială comună, țin cont și de divergențele de percepție și de abordare între diversele state membre ale Uniunii Europene și între părțile implicate în aceste domenii. Aș mai dori să vă mai reamintesc tot ce ne-ați spus cu ocazia ultimii, ultimei uh, audieri pe care am avut-o cu dumneavoastră în luna septembrie cu privire la acordul de liber schimb cu Coreea de Sud. Pe atunci spuneați că era vorba de o prioritate Uh, importantă pentru Uniunea Europeană, pentru că spuneați că acest acord avea un uh, potențial foarte mare, a spus de altfel acest lucru și astăzi. Potențialul pentru importatorii și exportatorii europeni era uh, imens. Însă ați și recunoscut cu acea ocazie că în Suedia există doar două uh, uzine, uh, SAP și Volvo, care produc mașini, care produc mai bine de, care au mai bine de 4700 de persoane care riscă să-și piardă locul de muncă. Și ați spus că mai era și posibilitatea ca aceste persoane să fie angajate în alte domenii, cercetare, dezvoltare, inovare și așa mai departe. Iată, acum patru luni mai târziu, mă întreb dacă mai considerați că acest acord e în favoarea Uniunii Europene Mă întreb dacă între statele membre mai, mai persistă divergențe în ce privește utilitatea acestui acord. De asemenea, aș dori să știu dacă Comisia v-a informat dacă dorește să instituie această clauză, să salv, ă, clauza de salvgardare și să se asigure că cel puțin acest acord este aplicat provizoriu înainte de uh, regulamentul cu privire la clauza de uh, salvgardare. A doua întrebare a mea vizează relațiile cu Ucraina. După cum știți, Ucraina dorește să pună bețe în roate aderării, aderării uh, Muntenegrului la Organizația Mondială a Omeceului, a Comerțului, pentru motive nefondate, poate e legat și de situația relațiile cu Serbia, Credeți că Uniunea Europeană trebuie să ia măsuri, să uh, intermedieze pentru soluționarea acestei probleme? A treia întrebare, relațiile cu Rusia. Ni s-a spus că Rusia ar dori să formeze o uniune vamală cu Kazakhstanul și cu Belorusia, ceea ce riscă să întârzieze aderarea Rusiei la, la Organizația Mondială a Comerțului. Credeți că Uniunea Europeană ar trebui să ia poziție? Ce ar trebui să facă Uniunea Europeană în acest domeniu? Și ultima întrebare pe care doresc să vă adresez, punerea în aplicare a tratatului de la Lisabona. Iată, suntem la zece zile de la intrarea în vigoare a acestui tratat. Considerați că ar trebui să depunem eforturi și mai susținute pentru a vedea care ar trebui să fie mandatul și relațiile între cele trei instituții europene cu privire la aplicarea acestui tratat. E vorba de Parlament, Consiliu și Comisie. Vă mulțumesc. Mulțumesc, domnule. Pentru că foarte mulți colegi au uh, cerut cuvântul, aș dori să vă rog să fiți uh, cât mai succinți cu putință. Michael Feurer, tot din partea grupului ALDE, are acum cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă ministru, aș dori să Doamnă ministru, aș dori să profit de această ocazie pentru a vă mulțumi dumneavoastră și președinției suedeze pentru activitatea de succes pe care ați derulat-o în ultimile luni pentru noi, uh, europarlamentarii, data de 1 decembrie și intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona reprezintă o uh, dată foarte importantă și aș dori să vă mulțumesc pentru eforturile depuse în acest sens de către președinția suedeză. În legătură cu întrunirea de la Geneva, întrunirea OMC, eu aș dori să vă pun o întrebare. Am ascultat intervenția lui Pascal Lamy și de asemenea am ascultat-o și pe doamna comisar Marian Fischer-Boel și am avut impresia că în ultimile că în următoarele 3-4 luni ar trebui să dăm dovadă de hotărâre politică pentru a ne asigura că impulsionăm această uh, rundă de la Doha pentru ca ea să fie finalizată. Uniunea Europeană a spus că dorește să facă tot ce stă în putință pentru a, se asigura progrese cu privire la runda de la Doha. Și domnul președinte a mai subliniat și el acest lucru. Aș dori să vă mai spun că grupul ALDE, în moțiunea sa de rezoluție cu privire la runda de dezvoltare de la Doha, a subliniat că Uniunea Europeană ar trebui să creeze punți, să construiască punți între Statele Unite pe de o parte și piețele emergente de, din țările în curs de dezvoltare pe de altă parte. Oare Consiliul European atunci când va transmite acest mandat Comisiei ar putea să spună ceva în legătură cu această activitate de, de punte pe care Uniunea Europeană ar trebui să o joace. Mulțumesc. Bernd Lange ar trebui, are cuvântul acum. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Frau Ministerin, herzlichen Dank. Mulțumesc, doamna ministru, pentru explicațiile dumneavoastră. Aș fi vrut să evoc două aspecte destul de complexe. Ați indicat faptul că politica comercială trebuie să aibă și o componentă de dezvoltare. Și acest lucru se înscrie într-un context oarecum deosebit, și anume Uniunea Europeană negociază acorduri de liber schimb cu anumite țări. Dumneavoastră ne-ați spus că aceste acorduri se aflau pe drumul cel bun, însă aș vrea totuși acum să exprim câteva critici față de aceste progrese pe care le-ați uh, uh, amintit. Uh, având în vedere că Uniunea Europeană negociază cu țările andine, la comunitatea țărilor andine, este adevărat că Uniunea Europeană a cerut o protecție a brevetelor și medicamentelor mai îndelungată decât cea prevăzută inițial, chiar și pentru aceste țări din comunitatea andină. 70% din medicamentele din uh, aceste țări sunt medicamente generice. Și atunci aș dori să știu de ce Uniunea Europeană dorește ca protecția prin brevete să fie prelungită Statele Unite cer 10 ani de zile, ori Uniunea Europeană cere 15 ani de zile. De asemenea, ce se va întâmpla cu uh, drepturile funciare ale acestor mici comunități? Uh, pentru că aceste acorduri ar putea să pună în pericol sub modul în care vor uh, continua să existe, să supraviețuiască aceste comunități. Mai ales în Columbia. Știm că Columbia este țara în care drepturile sindicale sunt absolut încălcate în mod violent. 70% din toate actele de violență au loc împotriva sindicaliștilor. Și îmi vine greu să înțeleg modul în care Uniunea Europeană ia anumite decizii. Statele Unite, Canada, chiar și Norvegia au decis să pună capăt uh, negocierilor pentru acordul de liber schimb atâta vreme cât drepturile sindicale nu sunt respectate. Și aș vrea să știu de ce Consiliul nu a urmat acest exemplu, de ce s-a ales o altă cale. Dacă într-adevăr ne dorim să integrăm această componentă dezvoltare în acordurile de liber schimb, atunci în momentul în care negociem cu țările din comunitatea andină, ar trebui să avem o cu totul altă atitudine. Și în final, Uh, aș dori să subliniez și să preiau cele spuse de colegii mei adinaur. ce a făcut Consiliul pentru ca tratatul de la Lisabona să fie cu adevărat aplicat. Cum anume, Parlamentul va fi pe viitor asociat de către Consiliu în mandatele de negociere ce vor fi încredințate. Cum anume, se va asigura o egalitate de tratament între, pe de o parte, uh, Parlamentul și, pe de altă parte, Comitetul 133. S-a prevăzut un statut de observator pe durata negocierilor. Și cum anume acest statut de observator va fi concret aplicat? Pe scurt, cum anume vom putea să însuflețim acest principiu în cadrul tratatului de la Lisabona. Mulțumesc, domnul Martis, din partea Socialist Democraților. Mulțumesc, domnule președinte. Și eu aș fi vrut să mă refer la acordul de liber schimb cu Columbia și să spun că, după părerea mea, în aceste negocieri uh, cu țările din comunitatea andină, E nevoie și de asistență oficială pentru dezvoltare plus, ADO plus. Aș fi vrut să mă refer de asemenea și la tratatul de la Lisabona, care, după cum bine știți, a intrat în vigoare sub președinția dumneavoastră. Are oare Consiliul anumite grupuri de lucru sau discuții interministeriale despre noul rol al Parlamentului European în uh, temeiul tratatului de la Lisabona? Ați analizat modul în care va exista această nouă dinamică între instituții? Spre exemplu, este foarte clar că toate acordurile de liber schimb vor trebui să primească mai întâi un acord din partea Parlamentului European, deci vom fi mai implicați. Parlamentul va fi mai implicat în mandatul de negociere pe viitor. Cum anume vom fi uh, ținuți informați despre modul în care evoluează negocierile uh, în, a, în așa fel încât în momentul în care ajungem la finalul unor negocieri să nu existe o diferență între ceea ce ne doream noi inițial și ceea ce reiese în final din negocieri. Apoi, Vom discuta apoi acordul privind comerțul cu banane între Uniunea Europeană și furnizorii de banane din anumite țări. Noi știm că Uniunea Europeană a ajuns la concluzia că acest subiect necesită codecizia. Acum, un subiect diferit. Acordul cu Coreea. Toate instituțiile, comisia dumneavoastră, nu au reușit să înțeleagă bine care ar fi uh, avantajele unui astfel de uh, acord. Oamenii s-au focalizat pe un sector, și anume industria auto autovehicolelor. Și prin faptul că s-a pus accentul pe această industrie, s-a pierdut din vedere celelalte aspecte. Uniunea Europeană ar fi avut de câștigat în domeniul agriculturii am fi putut să fi avut de câștigat în domeniul farmaceutic, în domeniul băuturilor uh, alcoolice și al vinurilor. Am fi putut obține anumite indicatori uh, geografici să fie protejați în domeniul bancar, în domeniul serviciilor bancare, dar nici unul dintre aceste aspecte nu uh, a fost luat în considerare. Există, ar fi fost, se preconizase inițial 91,1 miliarde de beneficii pe urma acestui acord și în final nu le obținem. Uh, Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Kader Arif, tot din partea socialdemocraților. Ça Funcționează acum. Mulțumesc, domnule președinte, doamna ministru. Mulțumesc foarte mult pentru bilanțul pe care ni l-ați prezentat. Mă bucur de câteva idei pe care le-ați exprimat, mai ales în ceea ce privește coerența. Și voi avea ocazia să revin asupra acestor idei. Dar multe lucruri încă rămân uh, oarecum subiecte de controversă. M-aș referi totuși la Columbia. Dumneavoastră v-ați bucurat de faptul că se continuă negocierile cu Columbia și cu Peru. Dar în același timp, chestiunea aceasta a Columbiei, uh, cel puțin noi în calitate de grup PSD, este și cred că e de altfel un subiect, uh, o idee pe care o împărtășește toată lumea, un acord în condițiile de astăzi, având în vedere situația dificilă a sindicaliștilor de acolo, un astfel de acord este inacceptabil. Și nu înțeleg acest dublu limbaj. Pe de o parte se spune, da, trebuie să apărăm drepturile omului cu o foarte multă fermitate, dar în momentul în care ne confruntăm cu realitatea unui acord comercial, pierdem din vedere drepturile sindicale și alte drepturi. Și nu pot să înțeleg cum anume Uniunea Europeană, care proslăvește aceste drepturi uh, ale omului, să fie întotdeauna în întârziere față de poziția pe care a adoptat-o Statele Unite sau pe care a adoptat-o Canada. Și acest lucru se uh, aplică și la Sri Lanka, și la Peru, și la Columbia. A doua întrebare. N-am să revin asupra acordului cu Coreea de Sud. Aici avem puncte divergente. Dar în ceea ce vrește coerența, e un punct important pentru grupul nostru politic și de altfel am uh, încercat să organizăm o conferință pe această temă. Însă coerența, în momentul în care se semnează un acord, trebuie să vedem care este și coerența la nivelul politicii industriale. Coreea de Sud bineînțeles, ar fi avut anumite avantaje, dar și anumite inconveniente și uh, așa este de fiecare dată când se semnează un acord între Uniunea Europeană și o altă țară. Mie mi se pare important să subliniem toate aceste elemente și să le prezentăm cetățenilor uh, europeni. Apoi, acordurile cu uh, uh, țările din Africa. Câțiva dintre noi am fost recent în Rwanda în cadrul uh, adunării uh, interparlamentare a țărilor ACP și ne dăm seama că niciuna din țările africane nu sunt încântate de acordurile bilaterale, pentru că cooperarea interregională este un eșec. Și țările semnatare ale acordului interimar, cum ar fi Costa de Fildeș, nici măcar nu-și doresc să continue negocierile deci nu se poate ajunge la un acord complet. E un eșec total și aș dori să știu care este pe această temă poziția dumneavoastră și care este poziția Consiliului. Apoi, politica comercială și politica de dezvoltare. Aș vrea să știu care este părerea dumneavoastră despre faptul că se spune că politica comercială trebuie să încurajeze politica de dezvoltare, dar uh, uh, trebuie și mijloace financiare pentru asta. Știm că marea majoritate a ajutoarelor acordate acestor țări în curs de dezvoltare sunt, uh, de fapt, prin intermediul politicii comerciale. Dar dacă lăsăm deoparte politica, toate măsurile în privința sănătății, învățământului și așa mai departe, atunci nu văd cum vom reuși acest lucru. Cum anume fără bugete suplimentare să putem ajuta aceste țări. Aș dori să știu care este poziția dumneavoastră și poate că ar trebui între noi să punem capăt acestui dublu limbaj de generozitate pe de o parte și de lipsă de bugete pe uh, de cealaltă parte. Fără buget, generozitatea nu poate să se manifeste. Mulțumesc, spune domnul președinte, mulțumesc domnule Cader. Și acum domnul Helmut Scholz din partea grupului GUE. Uh, mulțumesc, președinte, mulțumesc, Da, există deja foarte multe întrebări referitoare la uh, coerența care există între politica de dezvoltare și politica comercială. Și uh, comerțul este un subiect deosebit de important, mai ales în contextul acesta de criză în care ne aflăm. Criza încă nu s-a terminat, și uh, țările în curs de dezvoltare sunt cele mai afectate de criză. Și plecând de la această idee, aș avea o întrebare și anume, noi în Parlamentul European ținem seama de raportul Comisiei DV referitoare la efectele crizei economice asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și sunt anumite dimensiuni care au fost deja menționate de colegii mei, Uh, și anume coerența dintre politica de dezvoltare și politica comercială pe durata președinției suedeze. Eu personal am câteva îndoieli asupra efectelor economice pozitive în momentul în care nu se pot concluziona uh, negocierile uh, de la Doha sub această președinție. De aceea, aș fi vrut să vă întreb dacă ne puteți furniza mai multe detalii despre modul în care faceți legătura între uh, prezentele negocieri și președinția viitoare a Uniunii Europene, care va trebui să continue aceste negocieri. Deci relațiile dintre dezvoltare și comerț. Și aș fi vrut să subliniez faptul că avem nevoie de piețe de export și acest lucru a fost subliniat în comisia noastră, piața de uh, cacao, spre exemplu. Uh, s-a uh, stabilit un set de prețuri și aș dori să știu cum anume se ține seama de interesele țărilor uh, terțe în cazul unor astfel de acorduri. Tratatul de Lisabona a fost deja menționat, însă aș fi vrut să știu cum anume concret și precis dumneavoastră veți pregăti o bază legală viitoare pentru acordurile comerciale viitoare, ținând seama de instrumentele pe care le furnizează tratatul de la Lisabona. Vreau să subliniez faptul că noi, în calitate de Parlament European, avem de acum înainte prerogativa și competența aceasta de a avea un cuvânt de spus în privința acordurilor comerciale. Și poate că ați putea să ne dați concrete mai, exemple mai concrete despre modul în care uh, Consiliul împreună cu Comisia va acționa pe viitor în lumina tratatului de la Lisabona și în lumina unei noi relații bazate pe codecizie împreună cu Parlamentul. Și în final, s-au menționat deja acordurile referitoare la banane. Întrebarea mea se concentrează pe aspectul următor. Dacă acordul referitor la banane se va înscrie în uh, runda de negocieri Doha și deocamdată știm că încă nu există progrese, cum acesta va fi din nou pus sub semnul întrebării, cum se vor soluționa litigiile, pentru că această procedură de soluționare a litigiilor încă nu a fost definită. Și mi se pare că e o situație foarte interesantă, plină de provocări pentru președinția suedeză. Mulțumesc! Now to close the list, uh, Maria. Și acum, pentru a încheia lista, uh, Maria Muniez din partea socialiștilor. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumesc președinției suedeze pentru prezentarea sa. Aș fi vrut să vă rog să ne explicați mai mult ideea aceasta de dezvoltare durabilă inclusă în acordul cu Columbia, care ne-ar permite să stabilim o cale de dialog în materie de uh, drepturi ale omului. Și un acord cu Columbia, chiar dacă este parțial, chiar dacă nu este un acord de asociere cu toată regiunea, ne va permite să stabilim uh, o punte, o cale de a influența uh, și de a îmbunătăți situația drepturilor omului în Columbia. Bineînțeles, uh, Columbia a semnat convențiile Organizației Internaționale ale Muncii referitor la drepturile sindicaliștilor și Columbia trebuie să-și îndeplinească angajamentele sale internaționale. Apoi, e nevoie de un acord, un acord cât mai repede posibil referitor la comerțul cu banane, pentru că am putea astfel să prevenim toate, for toate formele de conflict care ar putea să apară. Și asta ne-ar permite de asemenea să semnăm și alte acorduri bilaterale. Și bineînțeles, este foarte important să semnăm toate aceste acorduri care încă nu au fost concretizate. Mulțumesc că am încheiat lista solicitărilor de intervenție. Acum dau răgazul oaspetului nostru să răspundă la întrebări. Mulțumesc, mulțumesc pentru toate aceste întrebări. Am șapte minute să răspund, o să-mi dau silința să o fac. O să încep cu întrebarea mai generală privind uh, runda de la Doha, pusă de domnul președinte al Comisiei, faptul că nu s-au realizat progrese și doresc să răspund în felul următor. Ei bine, nu s-a realizat uh, niciun fel de progres major, dar uh, nici nu s-a oprit runda. Uh, sunt foarte bucuroasă că Uniunea Europeană susține și este foarte fermă pe poziția sa am simțit o susținere puternică de la toate statele membre înainte de începerea sesiunii OMC pentru că trebuie să dăm un imbold finalizării rundei de la Doha până în anul 2010. Însă uh, sunt și alți parteneri în acest efort, care nu sunt uh, la fel de bine pregătiți încă pentru negocierea finală și știm că Statele Unite trebuie să formuleze o nouă politică comercială pentru a veni la masa negocierilor cu un mandat clar. Asta lipsește astăzi, vă dați seama cum stau lucrurile și înainte de a fi uh, posibil acest lucru, uh, nu văd uh, cum uh, China uh, sau Brazilia pot să dea și ele la rândul lor dovadă de flexibilitate. Este important să se menționeze că nimeni nu trebuie să arate cu degetul uh, în uh, această situație. Uh, Cred că trebuie să încercăm să vedem cum putem să uh, facilităm revenirea la masa uh, negocierilor acestor țări, uh, să le reamintim că e vorba de o rundă de dezvoltare, trebuie să dea dovadă de flexibilitate și o modalitate de a face acest lucru este prin intermediul Consiliului Transatlantic pentru a avea contacte sporite cu Statele Unite în felul acesta. Vom avea nevoie de toți acești parteneri pentru a ajunge la un singur demers în ceea ce fește runda de la Doha. Cred că, în continuare, că este vorba de prioritatea 1, 2 și 3, pentru că există semnale puternice, mai ales după această criză economică, că putem să favorizăm comerțul mondial, și că vom avea mult de câștigat toate țările. Și trebuie să menționez și un alt semn pozitiv în întâlnirea OMC uh, de la Geneva, faptul că țările în curs de dezvoltare uh, și uh, țările LDC au fost au vorbit pe o singură voce și au spus că trebuie să se facă toate aceste eforturi. Apoi, în ceea ce privește acordul cu Corea de Sud și cât de important este acesta, este un semnal puternic uh, faptul că putem să îl finalizăm, mai ales în vremuri de criză economică. Și trebuie să facă o corectură. N-am spus că nu este o problemă în Suedia cu cei 4700 de șomeri din uh, Suedia. E o problemă mare, dar uh, pe de altă parte ea nu va fi rezolvată uh, folosind banii contribuabililor pentru a susține industria automobilului. Trebuie să avem alte posibilități de a crea noi locuri de muncă și de a restructura această industrie. Pentru că există componente foarte bune, cel puțin de pildă sectorul de cercetare și dezvoltare. Trebuie din nou să spun că este vorba de o problemă structurală pentru a o rezolva și asta nu depinde de uh, Corea de Sud. Sunt uh, două căi două uh, căi paralele, separate. Uh, de asemenea, s-a menționat uh, industria automobilului și acordul cu Corea de Sud, Martin David de la Socialiști și Democrați a pus această întrebare și s-a referit la acest acord. Aș spune că Corea este al patrulea partener ca importanță uh, în afara Uniunii Europene, cu o creștere anuală de circa 10% între 2003 și 2007. Acest lucru este un lucru foarte important pe agenda globală și este un semnal foarte puternic că putem să purtăm astfel de negocieri și că dorim să continuăm și cu ceilalți. Trebuie de asemenea să menționez că și alte sectoare au fost uh, explicate foarte bine și uh, sunt de acord 100% că accentul s-a pus pe industria automobilului, chiar dacă există multe alte sectoare care prezintă importanță pentru noi și că este vorba de o afacere din care ambele părți au de câștigat. Cred că ar trebui să uh, uh menționăm uh, dreptul de retragere și uh, garanțiile care au fost discutate pe perioada uh, toamnei. Compromisul reflectă, în primul rând, Corea uh, datorită dreptului de retragere. Uh, ea legitimează preocuparea majoră a Statelor Unite în ceea ce privește uh, sursele din China care sunt în creștere. Unii au pretins că nu există eficiență, nu sunt de acord cu aceasta și cred că cel mai important este că eficiența acestui mecanism trebuie hotărâtă de noi pe baze independente ca parte de uh, a regulamentului de punere în aplicare a acordului de liber schimb. Toate statele membre sunt angajate să facă eficientă această aplicare. De asemenea, Uniunea Europeană va uh, va putea să și continue această practică de retragere a taxelor uh, vamale. Uh, și aceasta va fi procedura și pentru alte uh, viitoare acorduri de liber schimb. Uh, atât despre industria automobilului pentru un moment. Apoi s-a pus o întrebare în legătură cu relațiile cu Ucraina, care a încercat să blocheze aderarea Muntenegrului la întâlnirea ministerială OMC la Geneva, UE a uh, susținut puternic uh, aderarea Muntenegrului la OMC și a arătat foarte clar că cererea uh, Ucrainei legată de Muntenegru nu este acceptabilă uh, în acest moment. Apoi, relațiile cu Rusia. în legătură cu Uniunea Vamală cu Belarus și Kazakhstan. Așa cum am spus și în prezentarea mea, aderarea Rusiei la OMC este o prioritate cheie pentru Uniunea Europeană în condițiile uh, în care au aderat și celelalte state membre. Există semnale amestecate în ceea ce privește Uniunea Vamală cu Kazakhstanul, semnale de la Moscova. Este important însă să primim un uh, semnal clar că aderarea rămâne o prioritate a Rusiei. De asemenea, la întâlnirea de la Stockholm între Uniunea Europeană și Rusia, recent, am primit un mesaj uh, clar de la Elvina Advirina că doresc să continue negocierile pentru aderarea la Organizația Mondială a Comerțului și de a face acest lucru în calitate de un singur stat. Apoi, a fost o întrebare din partea reprezentantului uh, Socialiștilor și Democratilor, Democraților în legătură cu TRIPS uh, și aplicarea acestuia în relația cu Columbia. De fapt, uh, mulți au pus această întrebare, așa încât o să răspund colectiv și în legătură cu tratatul de la Lisabona. Cred că în felul acesta voi răspunde la multe din întrebările dumneavoastră dacă e să începem cu tripsul. Așa cum se știe deja foarte bine, Uniunea Europeană a recunoscut cât de important este să ai acces la medicamente, declarația privind TRIPS și sănătatea publică. Uh, intenția UE nu este să submineze flexibilitatea TRIPS uh, prin negocieri bilaterale și regionale, Flexibilitatea este necesară pentru că contribuie la un echilibru general al întregului acord, însă acest lucru nu împiedică ca Uniunea Europeană și părțile în negociere să găsească pe căi bilaterale soluții și uh, pot să construiască plecând de la TRIPS dacă este necesar trebuie să judecăm uh, lucrurile de la caz la caz, uh, în cazul fiecarei negocieri, ținând cont de nivelul de dezvoltare și de interesele și specificul părților aflate în negociere. Apoi, uh, în legătură cu Columbia, ar trebui să spunem că violența și presiunile uh, Uh, exercitate împotriva sindicaliștilor din Columbia rămân o preocupare majoră pentru Uniunea Europeană. Respectul uh, statului de drept și al uh, valorilor și drepturilor omului rămân o piatră de temelie. Drepturile omului constituie o parte integrală a acordului cu Columbia, Columbia și s-a uh, inițiat un dialog în Columbia în ceea ce privește chestiuni legate de drepturile omului și cu titlu personal aș vrea să spun că este foarte important că suntem prezenți în aceste țări, că facilităm comerțul și relațiile comerciale și în felul acesta putem să uh, influențăm lucrurile, putem să dăm un exemplu de comportament în privința drepturilor omului, cum putem să le arătăm că lucrăm uh, cu țări uh, din afara Uniunii Europene și putem să le arătăm cum funcționează lucrurile în practică în ceea ce privește uh, chestiunea drepturilor omului. Da? Apoi întrebările legate de tratatul de la Lisabona. Am să încep prin a spune că sunt bucuroasă că avem acum uh, un nou tratat și, cum am spus și în expunerea mea, Parlamentul European va avea un impact considerabil uh, mai mare pentru că se va aplica procedura codeciziei de acum încolo. De aceea este foarte important ca Parlamentul, Consiliul și Comisia Europeană să colaboreze îndeaproape și într-o manieră structurată pentru a facilita toate desfășurarea proiectelor. De asemenea, trebuie să vedem cum funcționează cooperarea în legătură cu modul în care, cum și când Parlamentul va fi informat cu privirea tuturor acestor chestiuni. Iau notă de faptul că astfel de discuții au început deja. Apoi, când este vorba de volumul și dreptul la informație, cred că din punctul de vedere al președinției, Parlamentul va avea dreptul la aceleași informații ca și Consiliul în conformitate cu articolul 207, însă modalitățile de Uh, aplicare în practică vor fi convenite între instituții. Aceasta este o chestiune pe care am ridicat-o la întâlnirea de la micul dejun, cam pe care am avut-o pentru uh, eurodeputați la Geneva. Cum putem să realizăm lucrurile uh, într-o modalitate cât mai optică, uh, optimă, mă scuzați. Uh, acum, uh, Uh, legătura cu Comisia uh, privind politicile comerciale, Parlamentul și Comisia. Aceasta va face parte din aceste discuții, cooperarea între aceste structuri. Este important ca acest proces să nu fie întârziat și uh, trebuie să procedăm uh, uh, cât mai simplu și mai lin cu putere, cu putință. Uh, Parlamentul trebuie să elaboreze modalitățile cele mai bune de colaborare pentru a nu crea întârzieri în procesul de codecizie. I had, uh... S-a pus o întrebare de asemenea în legătură cu bananele și sunt de acord. Este important uh, să existe un acord privind uh, bananele, mai ales când este vorba de finalizarea rundei de la Doha. De asemenea, este o chestiune foarte complicată care implică uh, multe părți. Sunt producători de banane uh, în uh, mai multe regiuni ale lumii și la OMC există un litigiu de 15 ani încoace. Negocierile de la, uh, în, negocierile de la Geneva sunt foarte aproape de a se ajunge la un acord în această privință. Cam atât aș putea să spun în legătură cu problema bananelor astăzi. Apoi, s-a pus o întrebare în legătură cu acordul de parteneriat economic. În legătură cu situația actuală, dacă s-au făcut uh, progrese pe durata președinției suedeze, uh, Așa cum am menționat și când am fost uh, în septembrie aici, aceasta constituie o prioritate pe agenda noastră pentru că dorim să păstrăm uh, acest uh, ritm și trebuie să ne bazăm pe concluziile Consiliului din mai și noiembrie 2008. Am Uh, luptat uh, pentru uh, semnarea și parafarea acestor acorduri. Două astfel de acorduri au fost semnate cu Guinea în iulie și cu Statele Unite în august. De asemenea, În ceea ce privește uh, aceste negocieri, trebuie să spun că aș, uh, negocierile au uh, progresat uh, și doamna Ashton a avut un rol important uh, în această privință. And um, Și, în fine, în legătură cu ajutorul pentru dezvoltare, e tot o chestiune care a fost o prioritate pentru președinția suedeză. Chiar înainte de președinția noastră am pus accentul pe ea și ne-am angajat foarte mult pe această temă pentru că considerăm că e foarte important să avem o legătură cu acordurile de parteneriat economic și ajutorul pentru dezvoltare și trebuie să facem tranziția dinspre dezvoltare înspre comerț sporit. De asemenea, asistența tehnică în domeniul comerțului sau a comerțului bazat pe dezvoltare e foarte importantă. Țările ACP trebuie să își identifice nevoile în domeniul de, uh, comerțului și să le transmită Uniunii Europene. Un dialog strâns cu aceste țări în legătură cu modul în care putem să le sprijinim în domeniul asistenței de capacitate bazată pe dezvoltare. Aceste acorduri de parteneriat economic reprezintă o latură importantă în, această în această relație. Uh, ajutorul pentru dezvoltare până în 2010 trebuie să ajungă la 2 miliarde de euro, 1 miliard de euro din partea statelor membre și celălalt miliard din partea partenerilor asociați, respectiv din partea Comisiei Europene. De asemenea, a constat cu satisfacție că la întrunirea ministerială OMC de la Geneva, a fost o prioritate pentru țările în curs de dezvoltare și au avut loc, am constatat că au avut loc dezbateri și uh, interes uh, tot mai mare în legătură cu ajutorul în curs de dezvoltare în domeniul relațiilor comerciale și domeniile în care ne-am putea mai bine sincroniza. Sper că am răspuns la toate întrebările, cred că e momentul să mă opresc Sper cel puțin că am răspuns majoritatea întrebărilor în scurtul timp pe care l-am avut la dispoziție. Mulțumesc! Mulțumesc! Din păcate nu mai avem timp pentru a doua runde de discuții. Îi mulțumim uh, doamnei ministru pentru expunerea făcută în legătură cu activitatea sa și a serviciilor sale în ultimile șase luni. Mulțumesc și colegilor pentru întrebările pe care le-au adresat. Vă mulțumim încă o dată. Putem continua. Vă propun să trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi, un schimb de vederi cu reprezentantul Comisiei referitor la acordul privind comerțul cu banane. Am fost informat că domnul David O'Sullivan, director general al DG Comerț, va participa la întâlnirea noastră. După cum știți, comerțul cu banane reprezintă un subiect spinos pentru Uniunea Europeană. În ultimile săptămâni, reprezentanții comerciali au avut întruniri repetate cu omologilor pentru a soluționa această, acest litigiu care durează mult cu privire la uh, banane, la OMC. După cum știți, politicile europene de import de banane au făcut obiectul unei dispute îndelungate la OMC, în care Uniunea Europeană s-a opus producătorilor de banane din America de Sud și Statele Unite. Deocamdată folosim uh, sistemul de import, sistemul actual de import, Uh, conform căruia furnizorii de banane din țările uh, din America Latină uh, acestor țări li se aplică clauza națiunii cele mai favorizate. De asemenea, mai importăm banane și din țările ACP, care, după cum știți, sunt foste colonii europene. Sperăm ca acordul următor să fie asemănător cu acordul interimar uh, care a fost încheiat în iulie anul trecut când reprezentanții comerciali s-au întrunit la Geneva. Bananele vor fi excluse din lista produselor tropicale, însă poziția Uniunii Europene este foarte delicată pentru că noi trebuie să găsim un, inter, un echilibru între interesele uh, care uh, sunt diferite ale exportatorilor de banane din țara din țările latine și apoi țările în curs de dezvoltare care exportă banane în regim preferențial înspre Uniunea Europeană. Noi încercăm să furnizăm țărilor ACP ajutoare prin intermediul unor măsuri de ajutor în cadrul comerțului cu banane, astfel ajutându-le să-și îmbunătățească uh, uh, performanțele economice și să atenueze consecințele uh, sociale, pe plan social ale noilor revoluții. Astfel, de asemenea, aceste țări trebuie să renunțe la orice acțiune juridică pe care au intentat-o împotriva Uniunii Europene în cadrul OMC. Înțelegem că țările ACP sunt dornice să accepte acordul și că să ajung de altfel, de altfel la un acord cu țările din America Latină, însă am fost informați că Statele Unite încă nu sunt gata să accepte acest acord și cred că ar fi important ca acest acord să fie încheiat, având în vedere finalizarea rundei de la Doha, dar și datorită faptului că dorim să avem un acord final cu țările din comunitatea andină și din America Centrală. Și de aceea am dorit să știm uh, din partea Comisiei care este situația de fapt în acest domeniu. Aș dori deci să-i urez bun venit domnului David O'Sullivan, director general al uh, DG Comerț la Comisia Europeană și să-i dau cuvântul. Mulțumesc pentru prezență, bun venit încă o dată la Comisia noastră. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Bună ziua, doamnelor și domnilor. Într-adevăr, domnule președinte, ați rezumat foarte bine situația în care ne aflăm și toate chestiunile controversate. De fapt, am spune că există două motivații principale în baza cărora e important să ajungem la un acord cu privire la comerțul cu banane la Geneva. Prima motivație o reprezintă faptul că am pierdut mai multe bătălii și că încă nu uh, suntem la nivel din punct de vedere al situației juridice, ceea ce este, duce la un, un proces care duce la pierderea credibilității noastre, pentru că ni se spune tot timpul că nu respectăm în totalitate normele OMC și, în al doilea rând, pentru că în cadrul rundei de dezvoltare de la Doha și a negocierilor pentru această uh, rundă, un obiectiv foarte important care câteodată mă face să zâmbesc e că nu dorim ca bananele să fie considerate un, un uh, produs uh, tropical, chiar dacă ar fi produsul tropical prin excelență. Motivul e că produsele tropicale duc la o scădere masivă și dacă considerăm bananele un produs tropical, aceste uh, taxe vamale vor, uh, se vor prăbuși în mod dramatic. Și aceasta înseamnă că trebuie să trată, avem un tratament preferențial pentru banane în cadrul rundei dezvoltare de la uh, Doha, dacă dorim ca țările ACP să fie mai bine uh, protejate prin tarifele preferențiale. Sigur că avem o listă a produselor tropicale care a fost uh, um, negociată în cadrul uh, rundei de la Doha și aici avem un interes foarte clar ca această listă să nu includă produse pe care pentru, care pentru noi nu sunt tropicale, care sunt produse în zonele temperate și putem avea o dezbatere dacă, de exemplu, orezul sau roșiile sunt produse tropicale sau nu. Însă, la Geneva, Trebuie să ajungem cu partenerii de negociere la o listă convenită de produse tropicale și subliniez faptul că această listă nu ar trebui să uh, uh, conțină produse care să pună probleme producătorilor din comunitate. A treia problemă în legătură cu runda de la Doha e cea a eroziunii preferențiale care este foarte importantă pentru țările ACP. Aceste țări și-ar dori să aibă un tratament preferențial pentru anumite linii tarifare unde uh, scăderile să fie eliminate treptat și avem pe de o parte uh, uh, țările ACP care sunt protejate, au tarif preferențial și furnizorii de astfel de produse care nu beneficiază de pe urma acestor tratamente preferențiale și care nu consideră că e corect. Deci trebuie să găsim un echilibru între soluționarea acestei uh, dispute a litigiului la OMC și faptul că e nevoie de un tratament special pentru banane în cadrul rundei de la Doha și legătura între această situație și lista de produse tropicale sau presupuse produse tropicale și eroziunea preferențială. Am negociat pe această temă intens, în ultimul an în mod intens și aș dori să vă informez cu, că, cu furnizorii din America Latină și cu țările ACP am ajuns la un acord cu privire la acordul privind bananele, deci avem un uh, regim pentru banane. Într-o rundă viitoare de negociere ne vom asigura că acest tratament uh, preferențial face parte din pachet. Avem și lista produselor tropicale cu țările uh, din America Latină și avem și lista privind eroziunea preferențială între noi, colegii din America Latină și țările ACP. Acest pachet e gata să fie semnat, în orice caz aceasta sperăm noi. Va fi vorba de un acord internațional uh, în care Uniunea Europeană va fi parte, deci Parlamentul și Consiliul uh, vor trebui să-l valideze și să-l semneze, deci vă va fi supus atenției dacă ajungem la uh, această fază, mai persistă două uh, subiecte controversate, două obstacole. În primul rând, lista produselor tropicale implică anumite produse sau anumite linii tarifare care nu afectează Uniunea Europeană, dar anumite state membre OMC, Statele Unite, Australia, Canada și altele. Și sunt negocieri în curs între țările din America Latină și aceste țări pentru a finaliza această parte a listei. Noi ne-am fi dorit ca acest proces să se încheie în același timp, dar sigur că nu este indispensabil atâta timp cât lista produselor tropicale uh, care afectează Uniunea Europeană e uh, finalizată în dezbaterile noastre cu țările din uh, America Latină și așa s-a întâmplat. Al doilea obstacol, din păcate, nu am ajuns la un acord cu Statele Unite. E nevoie, de fapt, oferim Statelor Unite ocazia de a lua parte la acest acord uh, global cu țările din America Latină. Statele Unite au preferat uh, să ne permită nouă să negociem, să nu se implice direct și apoi au spus că vor încheia un acord separat pe care deja îl pregătesc de ceva timp obstacolul cel mai important cu care ne confruntăm e de ordin juridic, formulare juridică, după cum știți, domnule președinte, când am participat la ședințele dumneavoastră am spus că nu sunt jurist. Eu cred însă că nu trebuie să plătești un avocat uh, ca să-ți spună ce trebuie să faci, însă suntem uh, Uh, ne, ne, ne împotmolim într-un hățiș juridic cu uh, colegii din uh, Statele Unite și trebuie să fim foarte prudenți și foarte vigilenți. E adevărat că e un dosar care are o istorie lungă în spatea lui, în care există și o mare lipsă de, de, de încredere. Uh, s-au încălcat multe promisiuni, uh, fiecare a încercat uh, să vină cu scuze, să spună că în urmă de cu 15-20 de ani s-a încercat rezolvarea problemelor, însă aș dori de această dată să fim corecți, să fim onești. Și ne dăm seama că e nevoie de mai mult timp decât ne-am așteptat cu Statele Unite pentru a ajunge la un limbaj comun. Încă mai depunem eforturi. Eu sper că vom ajunge la un acord în următoarele zile, cel puțin asta sper. Uh, însă s-ar putea să nu respectăm termenul de prezentare a acestui pachet la Consiliul General al OMC din 17 uh, decembrie. Acesta a fost obiectivul nostru inițial. Ceea ce e foarte important pentru noi e că acest pachet total, deci acordul cu privind bananele, lista privind produsele uh, tropicale și uh, eroziunile preferențiale și clauza de credit care va afecta comerțul cu banane în, urm- în orice următoare rundă de negocieri viitoare, e important ca toată lumea să fie de acord cu aceste principii pentru a nu apărea accidente ulterioare mai târziu. Am trecut acest uh, punct la, pe ordinea de zi a Consiliului General din 17 decembrie. V-am spus că s-ar putea să nu putem respecta uh, termenul limită, poate că vom menține totuși acest punct pe ordinea de zi și vom încerca să raportăm stadiul în care ne aflăm, ne aflăm într-o poziție de a finaliza acest text pe care l-am convenit cu colegii din America Latină cu privire la banane și la uh, eroziunea prefer preferențială și lista de produse tropicale, putem finaliza, spune că am închis acest uh, capitol și după ce vom obține acordul cu Statele Unite, vom uh, uh, implica toate părțile interesate, Consiliul și apoi vă vom prezenta acest acord pentru aprobare, pentru validare și semnare. Am ascultat intervenția doamnei ministru, cel puțin la sfârșit, a spus că e vorba de o negociere complexă, e deosebit de complexă, e ca și când ai juca șah tridimensional, însă ne apropiem, eu văd o luminiță la capătul tunelului, vă spun că eu sunt convins că vom uh, soluționa toate aceste litigi care au dus la, um, la, la, la pagube economice uh, și de funcționare imense și care au afectat mai ales țările cele mai sărace. Și noi ne-am găsit uh, fără să vrem în, în mijlocul acestui conflict. Dacă putem ajunge la o soluție echitabilă, echilibrată și dacă putem să dăm uitării această dispută uh, care durează de mult. Va fi un progres important pentru Uniunea Europeană, pentru OMC, dar va fi și o contribuție de seamă la runda de la Doha, pentru că, iată, vom avea un capitol important finalizat pentru această rundă și sper că astfel să putem să impulsionăm această rundă care cumva doarme. Negocierile la Geneva s-au împotmolit pe această temă. Apoi, în legătură cu dimensiunea țările ACP. Colegii din țările ACP știu că nu o fac cu mare entuziasm, dar, au recunoscut uh, întrucâtva că e vorba de cel mai bun acord pe care îl putem obține pentru a se asigura că această um, preferințele nu sunt și mai mult um, erodate de un tratament diferit pentru produse tropicale, dar pentru ei această eroziune privind preferințele trebuie să fie discutată și pentru alte produse foarte importante pentru aceste țări. Însă, așa cum spunea domnule președinte, am uh, convenit pe marginea unui program avem un program care se numește BMM, Mecanismul de uh, ajustare la banane. E un acronim uh, foarte uh, ne potrivit și avem un buget pentru a atenua consecințele de adaptare pentru țările ACP, țările producătoare de banane. Și cred că pe această bază colegii din țările ACP pot recunoaște că e vorba de o soluție satisfăcătoare și că ne putem baza pe ea. Iată ce doream să vă spun, domnule președinte. Mulțumesc pentru această prezentare cuprinzătoare cu privire la situația acestui acord. Aș dori acum să dau cuvântul colegilor. Primul pe listă este domnul Boscurt, doamna Boscurt din partea socialiștilor. Doamna, ar cere scuze, domnul președinte. Goedemorgen, uh, dank u wel voor uw inleiding. Uh, Bună dimineața, mulțumesc pentru introducerea, prezentarea dumneavoastră. Eu nu sunt membra acestei comisii, însă sunt președintă pentru delegația relațiilor cu țările din America Centrală și sunt din partea grupului socialist. Aș avea câteva întrebări pe care aș dori să vi le pun ca urmare a prezentării dumneavoastră. Uh, o întrebare la care s-a referit deja președinția, și anume modul în care vom rezolva consecințele sociale care decurg din aceste acorduri. Dumneavoastră n-ați vorbit prea mult de acest aspect, domnule O'Sullivan. Uh, care sunt deciziile luate referitor la aceste consecințe sociale? Apoi, mai am o întrebare referitoare la țările ACP. Ați evocat țările ACP în finalul prezentării, însă lucrurile nu sunt chiar foarte clare. Uh, spuneți că țările ACP sunt de acord Însă care este decizia concret? Care este rezultatul pozitiv pentru aceste țări? Și o ultimă întrebare, oarecum indirectă. Știți că există un subiect deosebit de important pentru negocieri și anume acordul de asociere cu America Centrală. Odată ce acest acord va fi încheiat, ce anume vom avea drept consecințe pentru negocierile viitoare cu această regiune? Thank you, Mulțumesc. Îmi cer scuze că am am spus domnul Boscurt în loc de doamna Boscurt. Și acum domnul David Martin, din partea socialiștilor. Foarte pe scurt, aș fi fost tentat să-l rog pe domnul Sullivan să iau de la capăt, dar lucrurile sunt destul de clare. Este o prezentare foarte clară și am avut ocazia împreună cu alți colegi să facem o, o misiune și ne-am dat seama că țările ACP au acceptat până la urmă acest acord și mă întreb care este gradul de unitate și coeziune uh, de opinii în rândul țărilor ACP față de acest acord. Oare există un adevărat consens? Noastră ați evocat de asemenea și mecanismul BAM de ajustare pentru banane. Aș vrea să știu Uh, cum anume acest mecanism se va aplica, cât anume din el ne vom permite, cât își vor permite țările ACP să uh, aplice din acest mecanism în ceea ce privește reducerea tarifelor în anumite cazuri specifice. Are cuvântul domnul Kader Arif. Mulțumesc, domnule președinte. Ceea ce înțeleg eu din acord, poate că nu înțeleg eu tot, și sunt prudent și sunt modest când spun asta, Înțeleg că e vorba de o reziune importantă a preferințelor, mai ales pentru țările ACP și care se uh, aplică și anumitor producători de banane din Europa. Chichita a câștigat, de fapt, împotriva Uniunii Europene. Chichita a avut de câștigat pentru că mare majoritate a bananelor de pe piața europeană vin din zona dolarului. Deci acest acord nu face decât să amplifice uh, această stare de fapt, constatarea pe care ați făcut-o dumneavoastră. Da, înțeleg că am încercat, ați încercat foarte mult în grupurile de lucru să aveți câștig de cauză. Acum eu am impresia că lucrurile nu au fost suficient de pregătite. Uh, în, pentru aceste acorduri. Poate că am fi putut explica producătorilor faptul că uh, trebuiau să se pregătească pentru viitor și că lucrurile se vor îngreuna, situația se va îngreuna și întotdeauna există întârzieri. Acum se propune diversificarea, mai ales pentru producătorii mici. Dar cum anume vor putea ei să opereze această diversificare? Pre diversificarea aceasta nu a fost suficient pregătită. Uh, în mecanismul BAM s-au vorbit de 110 milioane de euro, apoi de 180 de milioane de euro. Mi se pare că uh, a existat o cerere pentru 250 de milioane de euro, dar poate că mă înșel. În orice caz, e vorba de măsuri de însoțire a evoluției, care de fapt nu sunt decât conjuncturale. Aș vrea totuși să știu, există o politică sau politici pe care doriți să le implementați real pentru ca aceste țări producătoare, țări ACP și producătorii europeni de asemenea, să poată să-și dezvolte capacitatea lor de reacție față de o concurență uh, care vine din partea marilor producători din zona dolarului. Arlem Desir, thank Are cuvântul acum domnul Arlem Desir. Mulțumesc, domnule președinte. Ca o continuare făcută de colegul meu, Kader Arif, dumneavoastră ați prezentat aspectele diplomatice, juridice ale acestui acord, iar argumentele dumneavoastră sunt clare, trebuie să găsim o soluție. Însă nu ne-ați vorbit suficient despre aspectul economic. Știu care e contextul, știu care este mecanismul BAM, dacă înțeleg eu bine mecanismul acesta, va fi o reducere de 30% pentru țările uh, ACP, cu riscul de a merge până la 80% în cazul în care bananele ar fi incluse pe lista produselor tropicale. Dar care va fi impactul acesta asupra accesului lor la piețele europene? și care va fi impactul pentru țările ACP asupra exporturilor lor. Există un studiu de impact în acest sens? Și mă alătur uh, lui David Martin, care a pus deja această întrebare. Acum, mecanismul BAM, da, într-adevăr, va compensa anumite pierderi, dar cum anume, cum anume suntem noi siguri de faptul că acești producători de banane vor, se vor diversifica și vor produce și altceva în afară de banane? Deci, aici e vorba de un adevărat șoc economic asupra producătorilor din țările ACP, în materie de cifre, în materie de volum de producție și un, e vorba și de un impact asupra regiunilor ultraperiferice europene, producători europeni. Care va fi urmarea acestui dosar? Mulțumesc, spune domnul președinte. Domnul Martin, pentru câteva observații suplimentare. Da, s-a evocat Chiquita și uh, aș fi vrut să știu care este și poziția referitoare la Panama. Este inclusă sau nu în acest acord? Domnul Helmut Scholz, din partea GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Doar o mică întrebare referitoare la acest dosar. Acordul referitor la banane. Uh, bineînțeles, se, uh, este strâns legat și de modul în care se face această listă a produselor tropicale. Dar țările ACP în negocierile actuale doresc să uh, evoce și alte produse tropicale? Se pune și pentru alte produse tropicale această problemă a reducerii tarifelor? și odată ce acest acord va fi încheiat, va avea un impact asupra altor produse importante care figurează pe lista produselor tropicale. Okay, thank you. Okay. Domnul președinte, mulțumesc. Da, cum cuvântul domnului O'Sullivan pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor pentru întrebări. M-aș referi mai întâi la un punct evocat de mai mulți uh, deputați și anume consecințele economice și sociale ale unui astfel de acord. Bineînțeles, rezultatul clar este că va exista o eroziune, eroziune suplimentară a preferințelor uh, față de sistemul actual în vigoare cu țările ACP. E o teamă, dar din, după părerea mea nu putem evita acest lucru și acest lucru se datorează faptului că e nevoie de un acord cu furnizorii din, țară, din America Latină și e adevărat că există anumite interese industriale care sunt implicate, uh, însă nu trebuie să uităm, să pierdem din vedere țările sărace care depind de aceste uh, produse pentru bunăstarea lor generală și asta este punctul central al discuției țările sărace din America Latină nu trebuie puse în concurență cu țările sărace din, uh, în rândul țărilor ACP. Acum, țările ACP își mențin sau își cresc uh, cotele de piață cu, prin noul acord. Trecem de la 176 la o, un prag mai ridicat. Deci, țările ACP se descurcă destul de bine. Apoi, este foarte greu să ai niște previziuni foarte categorice despre consecințele viitoare ale unui astfel de acord. Și în mecanismul de ajustare pentru banane, în mecanismul BAM, se include această dimensiune a productivității, a uh, producătorilor, Uh, capacităților de a-și moderniza, diversifica producția. Deci, deocamdată nu avem cifre concrete, dar acest lucru va fi prezentat pe ansamblu odată ce acordul va fi încheiat cu țările ACP. Da, este foarte greu să poți să faci o prognoză precisă a impactului social și economic. Dar, cu toate acestea, e adevărat că țările ACP au acceptat cu greu faptul că e singura cale pe care o avem pentru a le oferi anumite garanții pe viitor. Garanții referitoare la control și garanții referitoare la reducerea controlabilă, acceptabilă a acestor preferințe deci în următorii 7-8 ani vom introduce aceste uh, reduceri și de asemenea o posibilitate de a le uh, oferi garanții referitoare la eroziunea preferințelor evocată de domnul Schulz. Acum, îmi pare rău, însă nu sunt de acord cu domnul uh, Arif asupra faptului că nu am fi pregătit suficient uh, țările ACP la această eventualitate. În total, Uniunea Europeană a uh, pus pe masă un miliard de euro pentru acest scop în, la dispoziția țărilor ACP și se mai adaugă încă 200 de milioane care vin și se adaugă sumelor deja investite pentru ca aceste țări să se pregătească pentru diversificare. Deci e oarecum nedrept să spunem că nu ne-am pregătit, că nu am uh, programat suficient lucrurile, că nu am ajutat suficient țările ACP pentru a se adapta la aceste noi schimbări. Uh, e vorba de o nouă situație juridică, e vorba de o poziție de negociator și asta în contextul noului acord. Și bineînțeles, mai există încă 23 de uh, miliarde de euro care sunt disponibile pentru diversificarea producției și cred că trebuie să relativizăm sumele uh, care au fost evocate, pentru că aici e vorba de fiecare dată de sume suplimentare față de bugetele deja existente și care uh, sunt destinate uh, producătorilor pentru a-și diversifica activitatea. În ceea ce privește producătorii europeni, da, trebuie să ținem seama de nevoile lor, însă aș sublinia faptul că producătorii europeni de banane sunt cei mai uh, ajutați din toți producătorii agricoli din Uniunea Europeană. Ei au ajutoare foarte mari și deci că eu sunt de părere că încă o dată aici nu am neglijat interesele acestor, acestor oameni. Există programe de ajutorare care au fost instaurate, însă să nu pierdem din vedere faptul că exportatorii din America Latină sunt, e vorba de țări sărace, care au senzația că situația actuală sau situația care va se va instaura pe, uh, în anii ce vor urma, e o situație care poate beneficia, care poate fi în beneficiul uh, cetățenilor lor și că poate că uh, în final tocmai de aceea avem această, acest litigiu, însă trebuie să-i punem capăt. Uh, the, so are the ACP in agreement? În ceea ce privește acordul ACP, am avut discuții uh, aprige și îndelungate. Nu vreau să mă gândesc la calcularea numărului uh, de ore negociate de fiecare persoană. Am uh, avut persoane care au stat încuiate în încăperi zile întregi Uh, încercând uh, să discute cu listele în față, cu colegii din ACP și apoi cu colegi din America Latină. Am încercat să implicăm pe toată lumea atât cât a fost posibil. Nu vă pot promite că uh, cineva din ACP nu o să fie critic la adresa dumneavoastră, dar pot să vă spun că i-am implicat în toate etapele, ne-am consultat cu ei și cred că numai printr-un acord putem să rezolvăm lucrurile uh, cu țările din ACP pentru a nu eroda situația și tratamentul uh, bananelor. În ceea ce privește partea latinoamericană, americană da, avem un acord uh, cu uh, toți uh, furnizorii care beneficiază de clauza națiunii cele mai favorizate. Ei nu sunt un grup organizat, sunt țări diferite, cu diferite interese, cu presiuni politice în diferite momente, însă ambasadorii ambasadorul nostru de la Geneva s-a ocupat personal și a făcut uh, un efort uh, foarte mare pentru a crea asupra unei liste de produse. În legătură cu consecințele care sunt pentru negocierile uh, acordurilor de limper schimb, două sunt aceste consecințe. Dacă avem un acord multilateral în Geneva asupra bananelor, suntem liberi să încheiem negocierile privind uh, acordul de liber schimb uh, cu Columbia, Peru uh, și banana a fost, bananele au constituit un subiect unde nu am putut oferi cel, cele mai bune condiții. În această privință, cheia la un acord privind produse secundare, ar fi încheierea negocierilor cu țările din uh, America Centrală, cu Columbia și cu Peru. Domnule Schulz, uh, îmi cer scuze, dar nu știu dacă am înțeles uh, prea bine întrebarea. Se referea la produsele tropicale. Dacă am înțeles bine, întrebarea dumneavoastră era următoarea. Vom avea probleme cu alte produse care vor figura pe lista produselor tropicale. Unul dintre obiectivele multilaterale din aceste negocieri era să stabilizăm, să convenim și să închidem lista produselor tropicale, care a trebuit negociată, pentru că, așa cum am spus, unii dintre furnizorii care beneficiază de statutul privilegiat Uh, avea o privire de ansamblu a ceea ce înseamnă un produs uh, tropical și noi avem alte puncte de vedere. Deci, unul dintre rezultate este că lista a fost stabilizată într-o manieră pe care o putem accepta și care este acceptabilă și pentru țările latinoamericane și, uh, în principiu, această listă uh, Uh, este închisă în ceea ce este modalitățile agricole uh, ale agendei de dezvoltare de la uh, Doha. A fost binecuvântată de membri și va deveni parte a achiului. Iată un motiv pentru care urmărim această pistă. În general, înțeleg pe deplin ceea ce ați vrut să spuneți în legătură cu consecințele economice și sociale le înțeleg din perspectiva pe ar fi bine lor de plecare ar fi că mai bine n-ar trebui să facem asta, însă există un imperativ juridic care rezultă în urma grupurilor de discuții. Există un imperativ de negociere uh, pentru că trebuie să includem uh, și țările latinoamericane în negocierile rundei de la Doha în ceea ce privește capitolul banane și, dacă pot să spun asta, cred că avem și o uh, obligație, un imperativ moral față de aceste țări sărace și în curte de dezvoltare din America Latină, care s-au simțit tratate foarte prost de Uniunea Europeană în uh, această privință. Și cred că trebuie să tragem linia și să ajungem la un rezultat echilibrat uh, pentru toți, fie că sunt din uh, Uh, la America Latină, ACP, Uniunea Europeană ca organism de negociere și producătorii de banane din Uniunea Europeană care au și ei un uh, interes și pe care trebuie să îl apărăm. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru această informație utilă și pentru comentariile pe care uh, le-ați făcut la și pentru nota înscris uh, pe care uh, ne-ați prezentat-o, astfel încât să ne facem o idee mai clară în legătură cu stadiul negocierilor și uh, perspectivele acestora. Vă mulțumim foarte mult pentru asta. Să trecem la punctul 5, efectele crizei economice și financiare mondiale asupra țărilor uh, în curs de dezvoltare și a cooperării pentru dezvoltare. Este uh, un uh, schimb de puncte de vedere. După cum știți, Comisia DV uh, a hotărât să elaboreze un raport din proprie inițiative și noi trebuie să dăm un aviz de la pentru că criza financiară s-a răspândit din uh, Statele uh, Unite uh, în Uniunea Europeană Uh, efectele crizei au, s-au resimțit tot mai mult uh, în țările în curs de dezvoltare și emergente în ceea ce privește comerțul, uh, remitențele și investițiile străine directe. Există însă semne de redresare, dar țările sărace suferă încă de pe urma crizei economice și a recesiunii globale. Iată de ce trebuie să abordăm această problemă a avizului și o să dau cuvântul doamnei Maria Muniz, care este raportarea de aviz. Maria, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. După cum știm, economia mondială dă semne de recuperare, dar țările sărace încă se mai confruntă cu consecințe dramatice care, de fapt, pun în pericol realizările obținute în ultimele eh, decade, mai ales în ceea ce privește eforturile făcute pentru a reduce sărăcia și pentru a realiza obiectivele mileniului. Lipsa de reglementare a piețelor financiare nu numai că se află la originea acestei crize, ci a depus și capacitatea de reacție a țărilor în curs de dezvoltare și asta din cauza condițiilor impuse de instituțiile financiare internaționale, și anume privatizarea serviciilor sau partea serviciilor publice Uh, prin consensul de la Washington. Scăderea cererii și uh, creșterea șomajului, nevoile, creșterea nevoilor de finanțare din partea acestor țări au explicat în parte efectele negative uh, ale acestei crize asupra țărilor în curs de dezvoltare. Și câteva date. În 2009, creșterea economică a țărilor în curs de dezvoltare a crescut, uh, a scăzut cu un sfert față de anul 2007 și cu o treime Uh, comparativ cu anul 2008 și se pare că această situație se va prelungi și în următorii 5 ani. Uh, Organizația Internațională a Muncii pretinde că 200.000 de de persoane vor trebui să uh, aibă uh, grijă uh, oarecum de uh, peste un milion de persoane care trăiesc cu mai puțin de un dolar pe zi. În plus de aceasta, prețurile materiilor prime, chiar și petrolul, se, se vor reduce cu 20% și acest lucru va afecta balanța comercială și de schimb comercial al acestor țări. Și înainte de Uh, criza economică, acesta reprezenta un prag de 13%, însă țările în curs de dezvoltare vor avea rate negative de 17% de dezvoltare și acest lucru va duce la o deteriorare semnificativă a balanței uh, comerciale curente, care va afecta capacitățile țărilor emergente și în curs de dezvoltare pentru a investi, pentru a se dezvolta. Și reacția protecționistă din partea țărilor dezvoltate reprezintă o frână pentru uh, dezvoltarea țărilor acestea Comisia și Comisia Europeană a subliniat faptul că e nevoie de o menținere a piețelor deschise tocmai pentru a lupta împotriva recesiunii și pentru a da un nou imbold uh, dezvoltării uh, acestor uh, țări. S-au redus fluxurile financiare către țările emergente și către țările în curs de dezvoltare și se prevede ca Fondul Monetar Internațional să nu poată acoperi decât o treime din necesitățile de finanțare. Datoria externă a crescut cu două puncte din PIB anul acesta și sumele trimise de imigranți înspre familiile lor au scăzut enorm dacă e să comparăm cu 2008 și doresc să amintesc tuturor faptul că pentru țările mai puțin dezvoltate aceste sume reprezintă până la 6% din PIB. Cu aceste date am încercat să vă prezint un aviz, un raport care să țină seama de perspectiva comisiei noastre și de raportul Uh, prezentat de domnul Uh, Guerrero în Comisia DEVE. Însă, având în vedere situația internațională, iată liniile generale pe care trebuie să le includem în acest raport. Și acestea sunt liniile directoare pe care le-am uh, trasat deocamdată. Rămân la dispoziția colegilor mei pentru sugestii. Liniile directoare sunt următoarele și anume, trebuie mai întâi să afirmăm necesitatea de coerență în ceea ce privește politicile și acțiunile externe ale Uniunii Europene, în așa fel încât liberalizarea comercială să se producă, în așa fel încât să contribuie la dez- dezvoltare și să fie pe gustul uh, țărilor în curs de dezvoltare. În al doilea rând, trebuie să includem aspectele sociale, precum ar fi promovarea unor locuri de muncă decente. În al treilea rând, trebuie să evităm protecționismul și să încurajăm multilateralismul, sprijinând uh, negocierile uh, rundei Doha în 2010, acordul uh, referitor la banane pe care tocmai l am evocat, precum și alte acorduri care se află în curs de negociere. Apoi, în ceea ce privește dezvoltarea economică a acestor ări va duce la o creștere economică globală, va duce la o reducere a prețurilor produselor uh, oferite consumatorilor. Și aș dori să vă spun că o reducere de un miliard ar putea permite o, acord, o ar putea permite acestor țări în curs de dezvoltare să investească mai mult în reducerea sărăciei și de aceea am dorit ca Parlamentul European să fie informat de modul în care sunt folosite aceste fonduri. Și în ultimul rând aș dori să cer Comisiei noastre să aibă un rol activ, un rol ambițios în reforma uh, instituțiilor internaționale și să considere și recomandările făcute de Comisia uh, de Reformă a Națiunilor Unite în acest sens. În al cincilea rând aș dori să propun un acces mai bun pentru finanțare uh, pentru aceste țări în curs de dezvoltare și există anumite propuneri, cum ar fi capitalizarea prin bănci regionale. Iar dar în final aș dori să susțin inițiativa celor 22 de țări pentru a da un nou imbolt comerțului cu aceste țări și prin susținerea negocierilor într-un cadru multilateral. Deocamdată nu am obținut suficiente rezultate, de aceea e nevoie de inițiative alternative. Iată deci liniile uh, generale pe care aș dori să le includ în raport. Sunt uh, la dispoziția noastră pentru sugestii, pentru întrebări și cred că plecând de la această bază putem completa un raport care este, așa cum spuneam la bun început, deja complet un raport al Comisiei DEVE. Mulțumesc! Thank you, Maria, for the impressive uh, picture that you gave to us. Mulțumesc imaginea pe care ați deschis-o în țările în curs de dezvoltare și mai puțin dezvoltate. Este foarte elocventă. Uh, am să dau cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Alexei Jones. Aveți cuvântul, domnule Jones. Mulțumesc. În numele Comisiei aș dori să Salut acest uh, raport, uh, proiect de raport care a fost prezentat uh, în Comisia DEVE în această dimineață și avizul care tocmai ne-a fost prezentat. Comisia în multe puncte de vedere este de acord cu preocupările listate în acest raport. Dorim să subliniem doar faptul că Comisia a reacționat rapid și una dintre primele care a recunoscut că criza a avut și are în continuare un impact serios în țările în curs de dezvoltare. După cum știți probabil, Comisia a prezentat o comunicare în aprilie în urma summitului G20 de la Londra, în care a sugerat o listă de măsuri menite să ajute țările în curs de dezvoltare să facă față crizei. Aceste măsuri au fost aprobate în mare parte de Consiliu în mai în acest an și unele dintre principalele măsuri se referă în principal la uh, respectarea uh, angajamentelor uh, care au fost uh, luate uh, în cadrul asistenței oficiale pentru dezvoltare, AOD, și instrumentul FLEX, care acordă împrumuturi nerambursabile, în special țărilor care sunt cel mai mult afectate de criză. S-a Uh, s-a uh, convenit ca un grup de țări să primească astfel de granturi înainte de sfârșitul acestui an și altele în 2010. Apoi uh, Uh, luptăm pentru combaterea evaziunii fiscale și a paradisurilor fiscale în aceste țări în curs de dezvoltare. De asemenea, oferim uh, fonduri uh, suplimentare pentru fondul fiduciar. Dacă alți membri pot să dea informații în ceea ce privește instrumentul Flex sau în ceea ce privește paradisurile fiscale. Mă bucur să dau cuvântul altor membri ai uh, comisiei. Cine dorește să ia cuvântul? Îmi cer scuze, domnule președinte, dar uh, din partea sectorului comerț nu este nimeni uh, prezent aici și este important ca acest lucru să fie avut în vedere de Comisia DEVE. Dau acum cuvântul altor membri ai Comisiei pentru a comenta pe această temă. Vă rog, puțină atenție. David Martin, foarte pe scurt. În primul rând vreau să o felicit pe Maria pentru un raport foarte bun. Faptul că nu există prea multe reacții este că totul a fost foarte clar. Uh, și nu am uh, nimic de comentat, însă vreau doar să subliniez uh, faptul, plecând de la ultima remarcă făcută de reprezentantul Comisiei, că pune mult accent pe elementul comerț, componenta comerț și nu încercăm uh, să repetăm, să replicăm, de fapt, activitatea Comisiei DEVE. Vom Uh, face în continuare eforturi uh, pentru uh, dezvoltarea în continuare a asistenței. Trebuie luate măsuri în domeniul sănătății publice. În general, ultimul punct pe care vreau să-l fac este legătura cu coerența politicilor. Mă preocupă faptul că comerțul nu este văzut ca o parte a politicilor de dezvoltare. Avem politici de dezvoltare, dar uh, așa cum uh, s-a spus, trebuie să avem cooperare, o coerență între cele două direcții generale, cea pentru dezvoltare și cea pentru comerț. Aveți dreptate. Uh, Uh, comerțul trebuie să facă parte din abordarea noastră în domeniul dezvoltării. Maria, vrei să mai spui ceva? Mulțumesc foarte mult pentru comentariile din partea Comisiei și din partea domnului David Martin. Voi încerca să pregătesc o primă uh, versiune a acestui aviz, în așa fel încât să putem să îl discutăm și asupra care să putem uh, înainta amendamente. Uh, sper că nu vor fi prea multe amendamente, pentru că deocamdată văd că suntem cu toții de acord. Mulțumesc! Thank you. The, the calendar is... Mulțumesc! Iată cum arată calendarul, îl aveți pe ordinea de zi. Primul schimb de opinii a avut loc astăzi. Avizul, proiectul de aviz va fi discutat în 13 ianuarie. Termenul limită de depunere a amendamentelor 2 martie. Adoptarea avizului va avea loc în 23 februarie anul următor. Adoptarea raportului e prevăzută pentru data de 1 martie. Am terminat cu punctul 5 de pe ordinea de zi. Putem trece astfel la punctul 6, coerența politicilor Uniunii Europene pentru dezvoltare și conceptul de asistență oficială pentru dezvoltare plus, ADO plus. E vorba de un schimb de opinii. După cum știți, tratatul de la Maastricht a vorbit prima dată de principiul coerenței și a consecvenței politicilor Uniunii Europene, politicilor externe ale Uniunii Europene de asemenea, aceste politici au și un nou temei juridic în cadrul tratatului de la Lisabona. Politicile externe ale Uniunii Europene nu ar trebui să intre în contradicție una cu cealaltă și toate aceste politici ar trebui să fie tratate pe picior de egalitate. În septembrie anul curent, Comisia a publicat o comunicare care se numește Poerența politicilor pentru dezvoltare, care stabilesc cadrul de cooperare pentru abordarea europeană. Această comunicare e parte din uh, raportul bianual al Comisiei cu privire la angajamentele Uniunii Europene de a susține principiul coerenței politicilor pentru dezvoltare. Comisia de dezvoltare a decis să își redacteze propriul raport din proprie inițiativă cu privire la coerența politicilor de dezvoltare pe baza acestei comunicări. Iar comisia noastră a decis să redacteze și ea un aviz Cred că ar trebui să începem repede dezbaterea, pentru că suntem în întârziere. Ședința coordonatorilor ar fi trebuit să înceapă la 11 și jumătate. Îmi cer scuze pentru întârziere. Acestea fiind spuse, aș dori să dau cuvântul lui Joe Higgins, care este raportorul care este uh, purtătorul de cuvânt pentru comisia noastră pe acest uh, subiect. Domnule Higgins, unde sunteți? Vă rog, vă dau cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi fi foarte succint, având în vedere că nu avem prea mult timp. E vorba de un prim schimb de opinii. Motivul pentru care am fost solicitat să redactăm un aviz cu privire la coerența politicilor de dezvoltare în contextul comerțului. Se bazează pe faptul că ce se întâmplă într-o regiune puternică pe plan economic, mai ales din lume, are consecințe nefaste în, pe întreaga planetă, așa cum am văzut uh, criza capitalismului internațional, care afectează în mod dramatic uh, țările așa numite țări în curs de dezvoltare, țările cele mai sărace, cele mai sărace dintre cele mai sărace, astfel încât acest, aceste jocuri, aceste pariuri duse de către finanțatorii din, de 10 ani în Londra și la New York are consecințe catastrofice uh, asupra țărilor cele mai sărace din uh, lumea în curs de dezvoltare. Eu cred că în domeniul comerțului ar trebui să cântărim bine lucrurile și să vedem cum acordurile comerciale ale Uniunii Europene stau în perspectiva promisiunilor făcute de Uniunea Europeană în domeniul cooperării pentru dezvoltare. De exemplu, în cadrul tratatelor sale, Uniunea Europeană stipulează că militează pentru o dezvoltare sustenabilă și durabilă pe plan uh, economic și social, mai ales pentru țările cele mai dezavantajate. De asemenea, spune că combate, ajută combaterea sărăciei și în articolul 178 se spune că Uniunea Europeană ar trebui să țină cont de obiectivele enumerate în articolul 177 în politicile aplicare, uh, aplicate care pot avea un efect asupra țărilor în curs de dezvoltare. E vorba de o Uh, declarație din 2005 făcută de președinții Comisiei Consiliului și Parlamentului când s-a semnat consensul pentru dezvoltare. Obiectivul principal al acestui consens era să se combată sărăcia, ca ea să fie înjumătățită în 2015 și se spune în document că combaterea sărăciei implică și un echilibru între activitățile care au ca scop dezvoltarea umană și protecția resurselor naturale pe o, o parte și apoi generarea de bogăție și uh, creșterea economică pe de altă parte. Deci, domnule președinte, ce concluzie putem trage? Dacă ne uităm la promisiunile Comisiei în, strategie, în documentul de strategie globală din 2006, cu privire la ce își dorește să obțină uh, în cadrul acordurilor, acordurilor de liber schimb și acordurilor de parteneriat economic și așa mai departe, e vorba de restricții, accesul la resurse, de exemplu, materii prime, energie, inclusiv anumite produse agricole. Uh, de asemenea, solicităm o deschidere a piețelor, liberalizarea comerțului în domeniul intele- proprietății intelectuale, servicii, achiziții, achiziții publice, competiție. Comisia spune că acestea sunt pietra de temelie a economiei, deci trebuie ca toată lumea să își liberalizeze piețele, astfel încât accesul nostru pe piață să fie îmbunătățit pentru că este insuficient. Și eu cred că aici există o incoerență fundamentală între ceea ce promite Uniunea Europeană Uh, acordurile și condițiile pe care le impune țărilor în curs de dezvoltare și ce afirmă Uniunea Europeană în tratatele uh, fondatoare. Domnule președinte, eu v-aș propune ca în uh, proiectul nostru de aviz să venim cu exemple concrete, exemple de acorduri comerciale între Uniunea Europeană și anumite sectoare din țările în curs de dezvoltare din ultimii zece ani, tocmai în această perspectivă a componentelor de comerț, a comunității țărilor uh, andine și a acordului care urmează să fie semnat cu aceste țări și, și din, prin prisma acordului cu regiunea Cariforum. Aici există foarte multe aspecte care dovedesc lipsa de coerență în domeniul comerțului, a politicilor din domeniul comerțului. Și aș dori să uh, rog Comisia să ne expună poziția pe această temă. Când Comisia a redactat propunerea sa în legătură cu coerența politicilor, dorea ca eh, eh, aspectele legate de comerț să fie lăsate total pe deoparte. Mie mi se pare șocant. Eh, Consiliul a reintrodus comerțul în coerența politicilor. Însă aș dori să primim o explicație. Al doilea aspect, atunci când Comisia spune, de exemplu, că în ce privește ADO+, folosirea potențialului de dezvoltare a fluxurilor financiare și nu a uh, asistenței oficiale pentru dezvoltare pot da rezultate, am dorit să spun ce în, ce, care este sensul acestei afirmații. Înseamnă că asistența pentru dezvoltare ar trebui să se limiteze doar la uh, instituțiile financiare, la actorii privați și așa mai departe. Aș dori să vă mai spun că popoarele țărilor în curs de dezvoltare au avut o experiență foarte proastă cu multinaționale, uh, pentru a mă exprima eufemistic. Deci nu cred că Deci cred că experiența lor în acest domeniu, în ce privește exploatarea materiilor prime, a fost, uh, ar fi foarte utilă. Deci, domnule președinte, cred că ar trebui să folosim aceste, exemple, ar trebui să dăm dovadă de onestitate și ar trebui să spunem că există o adevărată dihotomie între ceea ce spune Uniunea Europeană în ce privește țările în curs de dezvoltare și asistența acordată țărilor celor mai sărace dintre ele și felul în care arată legăturile comerciale acum. Președintele, mulțumesc pentru poziția dumneavoastră în legătură cu avizul pe care urmează să îl întocmiți Acum, uh, dacă dorește cineva să pună întrebări, uh, dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Se pare că nu există reacții. David Martin, poate? Foarte pe scurt. Cred că concluzia e foarte clară. Există inconsecvențe foarte evidente între aspectele principale ale politicii de dezvoltare și nu întotdeauna dăm dovadă de coerență. Doream să mai spun ceva ce am spus și doamnei ministru. Accesul la medicamente. Cheltuim sume foarte mari în asistența pentru dezvoltare pentru a combate malaria, uh, sida și tuberculoza și în același timp aceleași organizații prin Uh, drepturile de proprietate intelectuală uh, îngreunează accesul acestor țări sărace la medicamente. E un exemplu foarte clar. Cred că accesul la medicamente ar trebui să fie o prioritate și am vorbit acest lucru și cu uh, ministrul de externe suedez. E foarte clar că în negocierile între noi și țările terțe trebuie să impunem clauza TRIPS Plus. Uh, uh am procedat astfel ceea ce mie mi se pare imposibil de acceptat. Apoi, în legătură cu situația generală, cu inconsecvențele de ordin general, trebuie să îmbunătățim mai ales evaluarea de impact la nivelul dezvoltării durabile. Am început să discutăm cu țările terțe trebuie să derulăm evaluări în uh, legătură cu țările în curs de dezvoltare. Ele, aceste evaluări, nu sunt deloc transparente nu numai în ceea ce ne privește pe noi, ci și în ce privește omologii noștri. Noi nu implicăm societatea civilă, ONG-urile și cred că ar trebui să procedăm altfel când ne întocmim uh, evaluările noastre de impact. Apoi tot în legătură cu societatea civilă, când vorbim de țările, de programele naționale, eu nu cred că facem suficient să îi implicăm pe cei de la fața locului, să vedem care sunt dorințele, prioritățile oamenilor de acolo, atunci când vorbim de coerența politicilor europene, așa cum s-a spus pe drept cuvânt, între politica de stat, între politica teoretică și politica la fața locului, diferența e foarte mare și cred că ar trebui să luăm lucrurile în serios. Salut faptul că avem un temei juridic, așa cum s-a spus, uh, în cadrul tratatului de la Lisabona, deci cred că e o adevărată provocare pentru un european în următorii 3-4 ani să aducă o coerență în strategiile de dezvoltare. Mulțumesc, e vorba de un prim schimb de opinii, de o primă prezentare pe această temă. Mă întreb însă dacă Comisia dorește să facă o primă declarație, să își aducă contribuția la această dezbatere. Uh, bună dimineața tuturor! Aș dori în primul rând să spun că salutăm această dezbatere. Mi se pare o coincidență, o ironie a sorții. Am avut în urmă cu o lună dezbaterea la Comisia DEVE și ne bucurăm de faptul că și alte comisii discută coerența politicilor de dezvoltare. De altfel, noi considerăm că uh, Uh, majoritatea comisiilor din uh, Parlamentul European ar trebui să discute acest subiect pentru că coerența politicilor de dezvoltare este o prioritate pentru comisie, dar ar trebui să fie în aceeași măsură importantă și pentru Consiliu și pentru Parlament. Putem avea o astfel de coerență doar dacă instituțiile europene cooperează strâns. Coerența politicilor de dezvoltare E obligație în uh, baza tratatului, așa cum s-a spus. Trebuie să ținem cont de obiectivele de dezvoltare în toate politicile care pot avea un impact asupra țărilor în curs de dezvoltare. Cadrul general a fost instituit în anul 2005, când Uniunea Europeană și-a luat angajamente în 12 uh, domenii, printre care și comerțul. În septembrie anul curent, Comisia a publicat două documente. Iată un prim raport în ce privește politicile de dezvoltare. Sper că l-ați consultat. E vorba de un raport cuprinzător care evaluează progresele înregistrate în ce privește angajamentele uh, privind dezvoltarea în 12 domenii. Poate că ați constatat faptul că capitolul cu privire la comerț este cel mai lung din acest raport. În același timp, Comisia a mai publicat și o comunicare cu privire la politici, coerența politicilor de dezvoltare, obiectivul acestei comunicări fiind să dea un nou suflu abordării pe care o avem noi în ce privește politicile noastre, dorim ca ele să fie mai proiective. Dorim ca obiectivele de dezvoltare să primească importanța cuvenită când uh, discutăm politicile generale ale Uniunii Europene. Această abordare a fost sprijinită și de Consiliu și deci activitatea noastră privind dezvoltarea vizează comerțul și finanța, schimbările climatice, siguranța alimentară, migrația și pacea și uh, securitatea. Iată cele cinci provocări. Aceste provocări au fost uh, scoase în evidență pentru că ele sunt importante pentru dezvoltare, sunt legate de obiectivele de dezvoltare a mileniului, dar am dorit ca ele să susțină și mai mult dezvoltarea. E adevărat că comerțul nu figurează în această listă de cinci priorități sau nu figura în uh, comunicarea inițială a Comisiei pentru că noi ne-am gândit că agenda de dezvoltare și comerțul evoluează și deci că nu era potrivit ca uh, printre priorități să figureze și comerțul. În urma discuțiilor cu Consiliul ne-am dat seama că am transmite un uh, mesaj politic uh, eronat și deci am inclus și comerțul pe această listă. Un alt aspect pe care aș dori să-l subliniez este că având această listă de cinci elemente, nu înseamnă că reducem numărul de domenii pe care ne axăm în general. De exemplu, în ce privește siguranța alimentară. Nu înseamnă că doar studiem doar politica agricolă, ci și că avem în vedere și politica comercială, pentru că ea are un rol important de, juat, de jucat în domeniul siguranței alimentare. Președintele o roagă pe oratoare să se apropie de concluzie. Siguranța alimentară implică, de exemplu, și agricultura, politica de pescuit și așa mai departe. Colegul meu dorește să facă câteva observații cu privire la comerț, dacă sunteți de acord. Foarte pe scurt. Un minut, spune domnul președinte, Dacă preferați, domnule președinte, putem să amânăm prezentarea mea pe următoarea ședință. E vorba doar de un prim schimb de opinii, doar două propoziții. Noi am dorit, spune domnul președinte, să încheiem această dezbatere, deci vă rog doar două minute. Deci comerțul figurează pe ordinea de zi, e o prioritate, e o componentă foarte importantă și a fost extins și la finanțe. A fost uh, emisă ieri o idee foarte importantă, a fost o conferință la care a participat doamna Eva Jolie și s-a spus ieri foarte clar că trebuie să ținem cont de ambele componente în același timp. Pentru că prioritățile pentru țările în curs de dezvoltare sunt foarte vaste și trebuie să extindem aceste priorități și la comerț și la finanțe. Mulțumesc, până domnul președinte. Un reprezentant al grupului, domnul Șorț, din partea GUE, dorește cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Doream să mă refer la un singur aspect. Vorbim foarte mult de finanțe și de probleme concrete, însă cred că e foarte important ca grupul de lucru care s-a întâlnit recent la New York, grupul de lucru de la ONU și reprezentanta acestui grup a vorbit despre finanțe, despre bani, despre fonduri și despre comerț și că nu ar trebui ca banii alocați uh, combaterii schimbărilor climatice să ajungă la finanțe și invers, deci că nu ar trebui să avem un transfer de fonduri de la un capitol la altul. Cred că ar trebui ca toate statele membre să vină cu contribuții suplimentare uh, Și de asemenea, cred că și Uniunea Europeană ar trebui să își uh, asume răspunderile pentru a se asigura că fondurile pentru dezvoltare ajung cu adevărat la țările în curs de dezvoltare, care au nevoie de aceste fonduri. Apoi, tot uh, ce ține de schimbările climatice trebuie să rămână o prioritate. Ieri s-a vorbit foarte mult de faptul că se alocă bani țărilor în curs de dezvoltare doar pentru a combate schimbările climatice. Dacă vrem să fim consecvenți pe plan politic, cred că în activitatea viitoare trebuie să avem o privire de ansamblu mai clară și că nu se pierd bani doar pentru unele priorități. Mulțumesc. Doriți, domnule Higgins, să faceți câteva observații finale? will be very brief and then at the end we need to know where it goes from here as far as this committee. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte pe scurt. Domnul Martin s-a referit la dreptul de proprietate intelectuală și cred că da, într-adevăr, acesta e un aspect important. Din păcate, TRIPS Plus prevederi includ pentru țările uh, care form uh, aceste uh, idei. Iar în acordul care a fost uh, finalizat sau care e în curs de finalizare cu căuțările din comunitatea andină, reprezintă un exemplu clar de incoerență. Apoi, în ceea ce privește discuțiile referitoare la acordul cu țările din bazinul Mediteranei. Uh, cifrele ne explică în mod clar că în momentul în care sunt uh, implementate astfel de acorduri, atunci se pierd locuri de muncă în uh, Africa. Și noi trebuie să fim practici, trebuie să analizăm lucrurile și să descoperim exact care este realitatea. Iată punctul meu de vedere pe această temă, domnul președinte. Foarte bine. Calendarul pentru acest aviz. Astfel încheiem ședința noastră și fără niciun fel de pauză trecem la ședința coordonatorilor. Aș dori să cer tuturor celor care sunt prezenți, dar care nu participă la această ședință, să părăsească sala. În așa fel încât noi să ne putem continua lucrările. E o ședință cu ușile închise.